Ok, so, dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bine ați revenit la întâlnirea comisiei noastre. Trebuie să vă spun că deocamdată nu ne putem relua activitatea, deoarece dumneavoastră nu ați primit deocamdată rezultatul votului din această dimineață, iar eu de asemenea, nu am primit rezultatul primei sesiuni de vot de astăzi. Avem nevoie așadar probabil de 5 minute suplimentare, după care voi reveni. Mulțumesc! Ok, dear colleagues. Dragi colegi, bine ați revenit. Putem acum să ne reluăm activitatea. Am primit rezultatele de vot. Le-ați primit și dumneavoastră prin e-mail. Am să vă citesc acum care au fost uh, voturile care au trecut, care au fost adoptate. Am să parcurg acum lista în ordine. Compromis 1 adoptat, amendamentul 28 adoptat, amendamentul de compromis 2 adoptat, amendamentul 3 de compromis adoptat, amendamentul 4 de asemenea adoptat, amendamentul 270 adoptat, 271 adoptat, 274 adoptat, amendamentul de compromis 5 adoptat, amendamentul de compromis 6 adoptat, 315 adoptat, amendamentul de compromis 7 adoptat, amendamentul de compromis 8 adoptat, 340 adoptat, amendamentul de compromis 9 adoptat, amendamentul 350 și 351 adoptate, 352 adoptate, 54 de asemenea, amendamentele în bloc de compromis adoptate, 359 adoptat, 360 adoptat, 54 regii adoptat, 387 adoptat, Amendamentul de compromis 10 adoptat. Amendamentul de compromis 11 adoptat. 450 adoptat. 449 adoptat. 451, 452. Amendamentul de compromis 11A. Amendamentul de compromis 12 adoptat. Amendamentul de compromis 13 adoptat. 106 1 regie adoptat, 107 adoptat, compromis AB, îmi cer scuze, amendamentul de compromis B adoptat, amendamentul 2 regii adoptat, amendamentul de compromis C adoptat, compromis D adoptat, compromis E adoptat, 4 regii adoptat, 5 regii adoptat, 6 regii adoptat, 9 regii adoptat, 144 adoptat, 145, 502 adoptat și 505 adoptat. Iată așadar care sunt amendamentele care au fost adoptate în urma primei runde de vot. Trecem acum la cea de-a doua sesiune de vot. În timpul acestei sesiuni de vot Întâlnirea va fi întreruptă și vi se va cere să vă transmiteți votul final referitor la acest raport. Astfel modificat, aveți un singur buletin de vot referitor la votul final privind inițierea negocierilor pe baza raportului adoptat și proiectului de raport astfel modificat sunteți rugați să completați și să semnați fie fiecare pagina buletinului de vot, după care să-i faceți fie o fotografie, fie să scanați acest buletin de vot, după care să transmiteți de pe adresa dumneavoastră oficială a Parlamentului European prin e-mail acest document la adresa agrivote.europal.europa.eu. nu um, mai târziu de ora 6 vor trebui să fie transmise aceste voturi. Voturile care vor fi primite în afara acestui interval orar nu vor mai fi acceptate. Odată ce votul e deschis, veți primi un e-mail care confirmă că votul e deschis. Membrii care sunt prezenți în sală astăzi sunt de asemenea rugați să trimită prin e-mail o fotografie sau să scaneze acest buletin de vot, după care să-l transmită prin e-mail. Votul se încheie la ora 6.30, după care secretariatul va începe să numere rezultatele, iar uh, aceste rezultate finale vor fi anunțate mâine, nu astăzi aici, ci mâine. Trecem acum la verificarea quorumului și deschiderea procedurii uh, de vot la distanță. În acest scop, aș dori să vă rog să rog pe fiecare din membrii care votează astăzi să solicite să ia cuvântul apăsând butonul adecvat din programul de participare de la distanță. Această solicitare de a lua cuvântul ne va permite să verificăm dacă se întrunește numărul minim de participanți pentru a putea trece la vot. So we can verify it. Putem uh, verifica quorumul, să vedem dacă avem uh, cel puțin 16 membri prezenți în sală sau în fața calculatorului. Am verificat, că forumul este respectat și deci putem să trecem la vot. Domnul Cucalis va vota ca membru supleant în locul domnului Flanagan. S-a deschis votul și se suspendă ședința. Vă rog să nu uitați că pentru această sesiune de vot, a doua și ultima, trebuie să votați până la ora 18.30. Trebuie să vă transmiteți lista de vot completată până la 18.30. Și atunci încheiem ședința. Mulțumesc!